Din partea grupului PPE am primit o solicitare și uh, domnul Santiago Fisa Sexala să devină membru al delegației pentru relații cu uh, Consiliul uh, Legislativ Palestinian în locul doamnei Ermine Mazone. Există obiecții? Constat că nu. Atunci se consideră adoptată această numire.